acest uh, raport. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor pe care au lucrat. Mulțumim foarte mult și interpreților și noi vă mulțumim. Mulțumesc colegilor și tuturor celor care se duc acum uh, acasă. Le urez drum bun.